Um, Mulțumesc, dragi colegi. Vă rog să părăsiți uh, sala de plen ca să putem începe explicațiile de vot cât mai repede, imediat chiar. Thank you, colleagues. We will now begin. Mulțumesc, dragi colegi. Vom începe acum explicațiile de vot. Un minut, domnul Malu. Domnul Malu, luați cuvântul. Mr. Malu. Domnule Malu. Malu, 664. Locul 664. I give the floor to Mr. Gutierrez Atunci îi dau cuvântul domnului Gutierrez Prieto. Sí, gracias, presidenta. El Parlamento Europeo ha pedido una intervención. Mulțumesc, doamna președinte. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să elaboreze legislație puternică pentru a proteja uh, mărcile noastre speciale și în special produsele artizanale cu indicație geografică. Avem nevoie de această inițiativă legislativă pentru ca să nu pierdem mii de locuri de muncă și pentru că mii de cetățeni au nevoie de acțiune legislativă din partea Comisiei Europene pentru a-și putea păstra ocupațiile, locurile de muncă în zonele rurale. Uh, legislația privind made in este blocată în Consiliu, avem indicație geografică pentru produse agricole, dar avem nevoie și pentru produse non-agricole, pentru produse de artizanat. Și poate că uh, uh, de data aceasta Consiliul va ține seama de acest mesaj aproape unanim de protecție a acestor artizani care trebuie să fie protejați de concurența neloială venită din alte părți ale lumii pentru că îi afectează, le afectează calitatea produselor lor și, calitate, și afectează această îndeletnicire. Mulțumesc un minut, doamna Șoidrova. Mulțumesc, doamna președinte. Așa, vă explic de ce am votat pentru acest raport. Extinderea protecției pentru a include și produsele neagricole, reprezintă un uh, semnal foarte important pentru Comisia Europeană, care a trebuit să întocmească o propunere legislativă în acest sens. Este un pas uh, util și necesar pentru a ocroti produsele artizanale și, și procesele artizanale modul în care se transmite generațiilor uh, viitoare, se transmit aceste meserii și meșteșuguri sunt la fel de, este la fel de important. Parlamentul subliniază importanța investițiilor în acest domeniu. Mulțumesc. Doamna Steiler, un minut. Mulțumesc. Aș dori să o felicit pe Virginie Rozier pentru un rezultat foarte bun. 608 voturi din Parlament au susținut ideea de a extinde protecția indicațiilor geografice la produsele neagricole. Eu reprezint Scoția în Parlament și este foarte important ca unele din zonele periferice Uh, din Uniunea Europeană, cum ar fi tartanul scoțian sau haggis și altele din Scoția, să uh, fie apărate și ele. E foarte important acest pas înainte în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și uh, am făcut acest lucru grație raportului lui Virginie Rozier, dar și pentru că majoritatea persoanelor din Parlament au, au susținut extinderea ă, protecției indicațiilor geografice la produsele neagricole. Acum trebuie să vedem ce va face Comisia și ce va face Consiliul. Deci avem presiuni, avem de făcut presiuni ca să se meargă mai departe. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ghil. Thank you, President. Mulțumesc, doamna președinte. Crearea unui sistem european de protecție a indicațiilor geografice și a dovedit deja importanța vitală pentru multe din produsele noastre agricole. Acum este vital să le extindem pentru a include uh, produse locale autentice. Faptul că avem o situație fragmentată în care unele state membre nu oferă niciun fel de protecție, în timp ce altele au definiții foarte diferite, uh, uh cere un cadru legal puternic pentru a proteja producătorii locali. De aceea, astăzi am votat în favoarea extinderii indicație geografice la produse non-agricole. Regiunea mea, West Midlands, are niște produse uh, renumite, uh, începește serviciile de ceai și uh, cer comisiei să ia măsuri ca să se asigure că produsele autentice din uh, aceste fabrici nu mai pot fi scoase de pe piață cu niște imitații ieftine. Uh, Angajamentul meu este față de această moștenire și cer Comisiei ca această moștenire să fie protejată corespunzător. Mulțumesc, doamna Morfai. Köszönöm szépen, igennel szavaztam. Mulțumesc. Eu am votat pentru acest raport și asta din următoarele motive. Eu uh, aș dori să vă atrag atenția asupra regulilor din Ungaria din acest domeniu, pentru că actele noastre legislative cer să se protejeze acele produse care sunt caracteristice pentru o anumită națiune. Noi ne bucurăm foarte mult de faptul că atât de mulți oameni sunt interesați de Ungaria, și mi se pare foarte important să fie protejate produsele caracteristice pentru țara noastră. Mă bucur că atât de mulți colegi uh, au uh, votat pentru acest raport. Eu uh, vreau să însă să mă refer și la personalități maghiare, cum ar fi uh, Huniazi sau Ferenc Pușcaș și așa mai departe. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că sunt personalități istorice marcante pentru Ungaria și întreaga Europa. Vă amintesc, spune președinta, că aveți un minut la dispoziție și nu mai mult. Domnul Scholtes. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de părere că protecția indicațiilor geografice la produsele neagricole este un lucru foarte bun care va duce la mai bună transparență și va ajuta pe consumatori să facă alegeri mai bune și mai bine informate. Aș dori să subliniez faptul că indicațiile geografice nu duc automat la trasabilitate. Trebuie să asigurăm uh, trasabilitatea prin măsuri suplimentare. Sunt de părere că ar trebui să facem mai multe în ceea ce privește controlul piețelor și siguranța produselor. Și încă un lucru care joacă un rol uh, crucial pentru verzi. Raportul nu include suficiente informații privind uh, uh, drepturile de proprietate intelectuală al acestor pro, uh, al produselor noi. Trebuie să vedem uh, să vedem în, în ce, ce costuri aduce protecția indicațiilor geografice la produsele neagricole. Acest raport uh, nu este, per, nu este cel mai bun, deci uh, am votat împotrivă. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, spune domnul Pospișil și eu am votat pentru acest raport, pentru că sunt convins că dacă vom avea o protecție a indicațiilor geografice la produsele agricole la nivel european, dacă aceasta este eficientă, atunci este pentru produsele agricole, mă scuzați, atunci este normal să fie extinsă și la produsele neagricole, fiindcă sistemul existent va fi unificat. E lesne de înțeles că este mai eficient să protejăm produsele la nivel european decât să avem 28 um, de sisteme fragmentate de protecție diferite. Este important uh, să nu fie îngreunate companiile prin acest, uh, prin acest sistem, fiindcă uh, fabricanții trebuie să aibă libertatea de a alege sistemul sau nu și să nu le fie impus nimic. Mulțumesc, dom- doamna Malecici. Mulțumesc. Am susținut această inițiativă pentru extinderea indicației de protecție geografică a Uniunii Europene la produse non-agricole. Produsele non-agricole, la fel ca și cele agricole, sunt uh, motoare pentru creștere economică și dezvoltare și aceasta e o abordare inovatoare față de tradiția și specificitățile fiecarei regiuni. Este o altă modalitate de a promova valorile europene pentru care trebuie să ne luptăm. De asemenea, E vorba de crearea de noi locuri de muncă, de susținerea mm urilor și de tot ce avem nevoie în zonele rurale, dar și în alte segmentele Uniunii Europene. În Croația avem uh, multe de oferit și multe de arătat Europei și lumii, uh, cum ar fi produsele agricole pe care, la, care au fost recunoscute pentru calitatea lor uh, Uh, portocale din uh, Nareva, cârnați, uh, ulei de măsline și mai departe, dar avem și produse non-agricole, cum ar fi dantela și unele jucării din lemn. John. Domnul Kelly, mulțumesc, doamnă președinte. Am votat în favoarea acestui raport și am fost prezent la dezbaterea de aseară și a fost clar că majoritatea membrilor Parlamentului European au fost în favoarea acestei inițiative, lucru care s-a văzut și la vot. Am avut 694 de voturi pentru. Nu este niciun dubiu că acest acest sistem a protejat, acest sistem a ajutat uh, produsele agricole și ar trebui să ajute și alte produse și ne va permite să creștem vânzările și în acest domeniu. Așadar, asta va crea și va proteja locuri de muncă și bunăstare. Și așa cum a spus raportorul, uh, sper că și Comisia va face toate eforturile pentru a veni cu propuneri cât mai rapid în acest domeniu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bechin. Grazie. Colleghi, abbiamo appena approvato... Mulțumesc. Dragi colegi, am votat pentru acest raport din proprie inițiativă care va permite statelor membre să introducă uh, indicații geografice de origine protejată și la produsele neagricole, așa cum există pentru brânzeturi, uh, produse din carne și alte produse. Ne dorim aceste simboluri de excelență pentru um, uh, produse din Europa și din Italia, sticla de Murano, ceramica și așa mai departe. Astfel, produsele acestea vor putea să fie protejate de contrafacere. Introducerea pe lista indicațiilor de origine protejată va trebui să se facă contra unei taxe. Noi am dorit să se facă gratuit, dar în orice caz am votat pentru acest raport. Mulțumesc. Domnul Mamichin, sunt minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Geografiscă sistelsmes nor... Indicațiile geografice ale Uniunii Europene sunt foarte importante și este esențial să fie extinse și la produsele neagricole. Astfel, consumatorii vor fi mai bine informați și vor fi în măsură să ia decizii de cumpărare mai uh, bine. Cetățenii se vor putea baza pe calitate mai mult. Să nu uităm că, și, că e vorba și de producători și de consumatori. Este important să protejăm uh, aceste produse, astfel uh, se va putea menține populația în zonele rurale de producție. În Letonia avem uh, probleme, mai ales în zonele cele mai sărace din Est. Mulțumesc, domnul Polčák. Pani předsedkyně, za udělení slova. Já jsem podpořil <clears throat> tento návrh, eh, který zde byl předkládán. Mulțumesc, am votat pentru acest raport Dar uh, nu cred că este neapărat important să susținem uh, o argumentație pentru la nivel european, fiindcă este vorba despre protec- fiindcă este vorba de mm, protecția consumatorilor și protecția meșteșugurilor, bineînțeles, bineînțeles, dar și despre informarea consumatorilor, despre informațiile pe care le primesc aceștia. Dar nu s-a vorbit uh, despre aceste, deci această informare la nivel european, la nivel uh, mondial, mă scuzați. Dacă doar Uniunea Europeană protejează valoarea acestor produse, nu va fi suficient. E nevoie de protecție la nivel internațional. De ce? Aș vrea să redeschidem acordul TRIPS privind uh, drepturile de proprietate intelectuale. Mulțumesc, domnul Maulu. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Cred că este extrem de important că am votat această prevedere astăzi. Sper că Comisia va acționa rapid și tenace cu prevederi și mai extinse. Aceasta este o chestiune foarte importantă pentru istoria Italiei, pentru secolele de manufactură și cred că această protecție geografică va face memoriile noastre și mai competitive într-un uh, mediu din ce în ce mai globalizat, care are nevoie de asigurări de calitate, lucru pe care produsele italiene îl au tot timpul. Am încheiat explicațiile văd pe acest uh, raport privind extinderea uh, indicației geografice. Trecem acum la raportul Mihailova, doamna Morva, un minut. Mulțumesc foarte mult. Evident, am votat pentru sporirea fondurilor pentru Grecia de la bugetul european, dar, după cum am mai spus în declarațiile mele, eu aș dori ca cetățenii uh, greci să și controleze cum sunt cheltuite aceste fonduri. Și dacă constată că se produc uh, acte de corupție, că se finanțează proiecte corupte din fonduri europene, să uh, anunțe imediat, așa cum am făcut-o și eu pe vremea când în Ungaria s-au uh, făcut manipulări ale fondurilor europene. Eu am spus că fondurile europene sunt uh, manipulate, că se umblă la contracte și am semnalat această problemă Comisiei Europene, care a uh, transmis-o la rândul ei către Olaf. Președinta, vă rog să respectați timpul de vorbire, estimată doamnă. Danas smo podržali konkretne mjere, a izmjene regulative, kako bismo pomogli Grčkoj u... Mulțumesc foarte mult. Astăzi schimbăm cadrul de reglementare pentru a ajuta Grecia să absorbă mai rapid fondurile europene. Trebuie să nu uităm că și alte state membre au probleme de finanțare a investițiilor și proiectelor strategice și adesea uh, duc lipsă de fonduri de cofinanțare și prefinanțare. Prin urmare, cer Comisiei Europene să se gândească și la nevoia de asistență pentru implementarea proiectelor europene în alte state membre, în special cele 8 state care au rămas în urmă și pentru care s-a creat un grup de lucru la nivelul Comisiei. Uh, deci și pentru ele ar trebui simplificate regulile și întregul cadru de reglementare ar trebui simplificat pentru ca implementarea fondurilor europene să fie cât mai rapidă și mai concretă. Și de asemenea, de asemenea Uh, facem apel la guvern să simplifice regulile de implementare pentru că beneficiarii uh, le găsesc dificile. Domnul Kelly. Mulțumesc. Uh, am luat numele în numele PP, am luat cuvântul în în numele PP-ului când domnul comisar Țiprios a fost aici, a fost prezent aici și am arătat critic la adresa sa Uh, am spus că um, ar fi bine ca Grecia să ia măsuri dure. Eu știu că nu le-a fost ușor uh, și noi, iată, în Irlanda am făcut același lucru și acum um, uh, vedem lumința de la capătul tunelului. V-aș vrea ca același lucru să se întâmple în Grecia. Dacă am putea, am putea ca, fondul, ca prin fondurile structurale să fim mai îngăduitori cu Grecia, ar trebui să facem acest lucru și să nu uităm că uh, Uh, Grecia um, suportă pe umerii săi și o mare parte a crizei refugiaților, deci trebuie să îi ajutăm pe cât ne stăm putință și acesta este un uh, pas înainte. Mulțumesc, domnul Popișil. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu m-am abținut la vot, nu pentru că nu doresc să susțin Grecia, pentru că știu că situația din această țară este gravă, ci pentru că eu uh, doream să votez pentru un raport care să dea o definiție, așa cum a propus Consiliul, pentru întreaga perioadă 2014-2020. Deci eu nu am votat pentru raport pentru că Comisia Europeană a prezentat uh, reguli pentru perioada 2007-2013. Deci este o propunere retroactivă, ceea ce mi se pare problematic. Cred că trebuie să ne orientăm către viitor și nu către uh, vechile acte legislative. Mulțumesc, domnul Mamichin. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte această propunere se referă la asistența pentru Grecia, ofertă Greciei pentru a crește cofinanțarea până la 100% și de asemenea pentru o convergență legată de perioada de programare 2000 eh, 2014-2020 și perioada 2007-2013, în special în ce privește investițiile. Sigur, cu condiția ca această uh, investiție nu este necesară doar pentru asistență generală, ci pentru creșterea competitivității economiei elene. Totuși, principalul scop este să asiste guvernul grec să facă reformele și să permită Greciei să se întoarcă în rândul țărilor cele mai progresiste și mai dezvoltate. Sănătatea Greciei și sănătatea Europei și am votat pentru. Domnul Cec. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, am votat pentru acest, această propunere care are ca scop um, un sprijin acordat uh, uh Greciei. Nu aș vota pentru Eh, Tsipras, eh, dar eh, sprijinul acordat unei țări într-o situație grea înseamnă solidaritate. Cele 500 de milioane de euro care ar trebui să fie puse, puse la dispoziție pe lângă mm, fondurile care sunt disponibile deja anul acesta și anul viitor nu reprezintă o sumă foarte mare dacă ne gândim că acești bani ar putea demara economia Greciei. Și poate ar trebui să avem condiții mai ferme care să fie asociate unor uh, ținte concrete. Mulțumesc, domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru acest raport, deoarece măsurile care trebuie adoptate pentru susținerea Greciei sunt foarte importante. Grecia este o țară care a suferit foarte mult din cauza unor măsuri care au pauperizat Grecia. S-a impus și reducerea investițiilor publice. Fără investiții publice nu poate să existe cofinanțare din partea Greciei, așadar Grecia nu mai poate nici să absoarbă fondurile comunitare. Este clar că măsurile acestea sunt esențiale pentru ca situația să progreseze și ca să ajungem într-o fază în care Uniunea Europeană, prin intermediul troicăi, să um, ia măsuri, pentru că până acum a contribuit la nenorocirea poporului grec și încearcă acum să îl ajute un pic. Ar trebui ca Grecia să fie scăpată de aceste politici nedrepte. Mulțumesc. Trecem la raportul Teoharus, domnul Pospisil. Thank you. Uh, paní předsedkyně, já jsem podpořil tu... Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru acest raport. Vin din Republica Cehă, care susține țări în dezvoltare. 2014-2020, contribuția cehă la Fondul European de Dezvoltare s-a dublat. Suntem preocupați uh, de bună și eficientă folosirea banilor. Acest raport ar trebui să contribuie la asta pentru că se spune că în alocarea și utilizarea acestor fonduri uh, trebuie să se coopereze mai bine cu autoritățile locale, nu doar cu autoritățile centrale, care uh, adesea folosesc banii într-un mod uh, care poate fi pus sub semnul întrebării și până la urmă se pune întrebarea dacă banii ajung la utilizatorii finali, la oamenii care au nevoie de ei. Salut acest raport, am votat pentru. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport. Și nu a fost deloc greu, fiindcă majoritatea membrilor Parlamentului European au fost și ei pentru. 506 voturi pentru. Fiindcă o mare parte a lucrului se face la nivel local și dacă se face în mod eficient, viețile oamenilor sunt îmbunătățite și aceasta se recunoaște la nivel local. Dacă ajungem la nivel uh, la nivel național, acolo banii nu sunt cheltuiți cum trebuie întotdeauna. Acesta este un raport bun care va permite țărilor să-și folosească, să folosească banii cum le este mai bine. Mulțumesc, domnul Mamikins. Mulțumesc. După cum știm cu toții, Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari donatori de fonduri din lume. Suntem una dintre cele mai bogate regiuni din lume și este datoria noastră să oferim asistență altora. O soluție, după părerea mea, este prin cooperare cu autoritățile locale. E vorba într-adevăr de regiunile din afara capitalei, pentru că acestea uh, oferă majoritatea asistenței pentru dezvoltare în orice țară. E foarte important să susținem alte regiuni din lume și să nu uităm periferia. E valabil pentru toate statele și nu doar pentru statele în curs de dezvoltare. Și în țara mea, în Letonia, avem uh, diferențe foarte mari între capitală, Riga, și regiunea Latgale, care e cea mai săracă regiune. Prin cooperare putem obține rezultate mai bune. Mulțumesc. Domnul Polcea. Cui, paní předsedkyně, já jsem podpořil tuto zprávu své... Mulțumesc, domnule președinte. Susțin uh, raportul colegii noastre, nu doar pentru că mi se pare că autoritățile locale sunt importante, ci și pentru că eu cred că ele implementează mai bine politicile europene și protejează valorile politicilor europene. Acesta este un proiect despre subsidiaritate, descentralizare și poate chiar și proporționalitate și cred merită susținere. După părerea mea, import, lucrul cel mai important este ca rolul autorităților locale să fie reflectat în uh, bugete. Nu vorbim uh, foarte des despre acest lucru, dar atât timp cât guvernele centrale depășesc țintele de îndatorare, autoritățile locale au atunci uh, foarte puțină influență asupra acestui proces în Republica Cehă, 10% sau chiar mai puțin. Deci, guvernele locale sunt mai bune uh, la economie decât cele centrale. Doamna Morvai. Uh, szavaztam most is, éppen a... Vă mulțumesc. Am votat și pentru acest raport. La fel ca data trecută, este vorba aici despre fonduri europene, iar uh, fondurile europene trebuie să fie cheltuite în mod adecvat și nu trebuie să fie repartizate între prieteni în culise. Aș dori acum să repet ceva ce a spus și antevorbitorul meu și să subliniez că exact asta s-a întâmplat în Ungaria uh, cu fondurile agricole și eu aș dori să îi Uh, incit pe toți cetățenii din Europa și din Africa să fie atenți la cum sunt cheltuite fondurile. Dacă aveți probe că se fac abuzuri, vă rog frumos să vă adresați autorităților competențe, competente. Noi ne-am adresat Comisiei Europene, care a atenționat OLAF, iar olaf uh, Olaful a uh, anchetat această chestiune. Mulțumesc, aici se încheie explicațiile de vot și ședința se suspendă până la ora 3. Mulțumesc!